interinstituționale pe baza articolului 69C aliniatul 1 din regulamentul de procedură. Rapoartele care reprezintă mandate pentru aceste negocieri sunt disponibile pe pagina de internet a plenarei și titlurile lor vor fi publicate în procesul verbal al ședinței în sensul articolului 69C aliniatul 2, o serie de deputați sau unul sau mai multe grupuri politice care sunt echivalenți cu pragul mediu pot cere în scris până la miezul nopții, mâine 24 octombrie, să se voteze ehm, hotărârea privind lansarea negocierilor. Dacă nu am primit o astfel de cerere privind lansarea negocierilor, comisiile pot începe negocierile. În sensul articolului 105, aliniatul 6, președintele conferinței